Non arriva il Văd că nu sosește ministrul Cunders. Pa da, iată, acum sosește. <laughs> sì, buonasera. Allora... Bună seara. Ordinea de zi prevede acum declarația vicepreședintelui Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la situația din Bangladesh. Și vreau să dau cuvântul, în primul rând, vicepreședintelui, în numele vicepreședintelui Comisiei și a domnului înalt reprezentant, ministrului de externe, domnul Kunders. Aveți cuvântul, vă rog, bun venit în plenară. Adesso c'è il privilegio, possiamo iniziare. Prego, ministru. Vă rog, domnule ministru. Microfonul. Da, trebuie să-mi spuneți, pentru că nu știu dacă se aprinde singur sau nu. Uniunea Europeană și Bangladeshul sunt parteneri de lungă durată. Relația noastră a dus la rezultate care sunt uh, reciproc benefice pentru uh, comerț, pentru investiții și dezvoltare. Uniunea Europeană este prima destinație pentru exporturile din Bangladesh. Combinația dintre investițiile mm, de substanță în Bangladesh și uh, ajutorul pentru dezvoltare a contribuit cu siguranță la creșterea economică din Bangladesh și la realizările în ceea ce privește combaterea sărăciei și atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Relația aceasta este în continuare în creștere. Uniunea Europeană și Bangladeshul atacă împreună provocări uh, importante care țin de sustenabilitatea Bangladeshului, de exemplu industria auto, care este extrem de importantă și face parte din pactul de sustenabilitate și care și în ultima vreme pentru a discuta despre mobilitatea migrației. În uh, ceea ce privește dialogul cu privire la gestiunea uh, mobilității. S-a discutat la Dakar în 2016, da, la DACA, am cer scuze, în 2016 despre acest subiect. Astfel încât Bangladeshul să aibă o șansă să devină o țară cu un uh, venit mediu, astfel încât să poată ieși dintre țările sărace până în 2021. Atingerea acestui obiectiv foarte ambițios va necesita implicarea și hotărârea tuturor cetățenilor uh, din Bangladesh și a instituțiilor, dar și susținerea partenerilor din partea partenerilor uh, internaționali. Evoluțiile politice din Bangladesh, uh, însă, din ultima vreme ar putea să fie foarte dăunătoare. Și Fiind dat că avem alegeri controversate în ianuarie 2014 care au fost boicotate de către opoziție și criticate de către comunitatea internațională, drepturile omului și situația de securitate din Bangladesh, din păcate însă, s-a deteriorat uh, din ce în ce mai mult. Rezoluțiile pe tema Bangladeshului care au fost adoptate de către Parlamentul European în ultimii doi ani, acoperind așadar și alegerile de 2014, încălcările drepturilor omului și libertății de exprimare, uh, au fost de uh, subiecte foarte importante. Doamna Federica Mogherini și uh, reprezentanții misiunilor Uniunii au uh, făcut declarații despre pedepsa cu moartea și despre omorurile brutale, violente a activiștilor și a blogărilor sau altor gânditori independenți, chiar ieri, nu mai târziu de ieri. În ultimii ani, așadar, avem o creștere a îngrijorării colective în Uniunea Europeană cu privire la evoluțiile politice din Bangladesh. Aceasta se reflectă în rezoluție. E foarte important ca un consens nou politic să se construiască în Bangladesh pentru democrație, drepturile omului, libertate de exprimare și uh, libertăți politice care să fie protejate în țara aceasta. Este momentul să oprim uh, hărțuirea liderilor opoziției, să reinstaurăm toleranța și să creăm un spațiu public pentru o dezbatere politică. Este și timpul să asigurăm libertatea de exprimare ca un drept fundamental și să promovăm respectul. Esențial este și să asigurăm protecția și securitatea tuturor cetățenilor, Vorbesc aici mai ales de atacurile și omorurile la adresa cetățenilor, iar investigațiile pentru a elucida omorurile trebuie imediat să fie lansate, iar uh, vinovații să fie aduși în fața justiției. Este așadar uh, o datorie a Bangladeshului și a partidelor politice să se angajeze într-un dialog pentru stabilitatea economică și uh, a societății sale. Domnule președinte, Uniunea Europeană are nevoie de un Bangladesh în care valorile puternice ale drepturilor omului să fie respectate. Vorbesc acum de drepturi sociale care trebuie protejate, respectarea drept, statului de drept și asigurarea securității tuturor cetățenilor. Aceasta ar trebui să fie prioritatea pentru Bangladesh, iar toleranța și libertatea de exprimare trebuie să fie promovate. Desigur, guvernul Bangladeshului are un rol esențial în această perspectivă. Noi vom continua să urmărim uh, cu atenție situația și să um, adresăm în uh, față de guvernul uh, Bangladeshului toate îngrijorările noastre și contăm pe susținerea noastră a deputaților în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule Kenders.

Eh, politic și eh, public în general. mulțumesc. Mulțumesc, domnule Preda. Iar asta în numele PP, iar acum în numele socialiștilor și democraților, doamna Gil, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, măcar cel puțin zece activiști au fost asasinați uh, doar în 2016. Daesh și Al-Qaeda au comis multe din aceste atacuri. Însă autoritățile din Bangladesh în mod sistematic refuză să recunoască prezența acestor grupări și utilizează aceste asasinate în scopuri electorale, în loc să protejeze activiștii și grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele LGBTI. Tribunalul Penal Internațional pentru Bangladesh uh, este un eșec și asta duce la mai multă violență și extremism. Nu putem să ne permitem să lăsăm Bangladeshul să se uh, adâncească în violență. Trebuie să facem următoarele. Să avem un proiect pentru a contracara extremismul și violența cu India ca, în calitate de cap de pod ca să stopăm ca Bangladeshul să, uh, o situație în care Bangladeshul va deveni o fortăreață a teroriștilor apoi să susținem uh, și guvernul și opoziția pe calea responsabilizării și să fie trată răspundere cei responsabili pentru crime. Trebuie să înceteze uh, asasinatele și arestările arbitrare. Deci trebuie să jucăm un rol de lider la ONU ca uh, să înceteze această situație și să avem un mecanism uh, judiciar internațional ca să se aplice justiția. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Tanak. Domnule președinte, Bangladeshul este o democrație seculară și este un model politic pe care eu îl susțin. Este un campion al toleranței religioase, a drepturilor femeilor, educației, valori pe care le recunoaștem aici în Europa. Aceste valori sunt însă în pericol acum în Bangladesh, dar nu de către guvernele guvern, așa cum zic unii în această plenară, ci de extremiști islamiști. Eh, de fapt, Gemata Nami a fost, uh, Jamate la Islamia a fost omorât și uh, aceasta mai ales pentru campania sa ideologică continuă și uh, atacurile aduse împotriva statului secular. În continuare însă, Jamat și-a continuat în perioada dinainte și continua să lupta. Aș cere de aceea partidului BNP pe, să termine cu aceste mișcări pentru ca să poată să își uh, joace rolul în, uh, în opoziție. De fapt, astăzi a fost omorât un uh, călugăr, clar un omor justificat prin religie. E clar că, academi- că oameni de știință, blogări, jurnaliști și alți de eh, persoane creștine sau din opoziție religioase sunt ținta acestor omoruri. Eh, Bangladeshul este una din cele mai sărace țări și nu are luxul unor servicii de securitate așa cum avem aici în Occident. Noi, în Uniunea Europeană, ne batem împotriva insurgenților extremiști și ar trebui de aceea să oferim mai multă susținere și guvernului Bangladeshului și să lăsăm mai puțin mai moale cu critica și condamnările. Mulțumesc, doamna Șache are cuvântul acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, colegi. Uh, vreau să atrag atenția asupra violenței uh, enorme împotriva membrilor comisiei, eh, comunității LGBTI, a blogărilor, jurnaliștilor și activiștilor. Rata incidentelor eh, este incredibilă și chiar astăzi a fost tăiat în bucăți un uh, preot hindus. Este o durere infernală pentru familii. Este evident că în spatele acestor acte, atrocități, uh, se află uh, niște islamiști și că își aleg cu atenție victimele. Guvernul trebuie de, de aceea să facă mai mult pentru a preîntâmpina astfel de vărsări de sânge se vede că au fost uh, deja luate măsuri împotriva grupurilor teroriste, măsuri pentru uh, protejarea mai bună a unor persoane, dar răspunsul nu este adecvat pe măsura situației. Și uh, nimic nu este atât, cu impact atât de important ca un proces echitabil și cu garanții procesuale. Uh, este dezamăgitor faptul că leadershipul european în contextul insurgenței islamiste nu a fost mai puternic. Ați subliniat uh, pe bună dreptate legăturile pe care le avem în domeniul comerțului și dezvoltării. Am reac- am, uh, ar trebui să ne folosim de pârghile noastre uh, acum, uh, acum, așa cum am făcut-o și atunci când au Eh, colabat fabricile de textil acum câțiva ani. Deci vreau să vă întreb, domnule ministru, de ce nu am văzut mai multe declarații până acum sau puteți să ne împărtășiți, mă rog, eh, câteva din acțiunile eh, pe care în numele SAE doamna Mogherini le-a luat pentru a răspunde la aceste situații. Care vor fi consecințele lipsei unei reacții adecvate la aceste omoruri atrocit- și atrocități? și care este experiența misiunilor europene în Bangladesh. Mulțumesc, domnul Sanchez Caldentei, un minut. Gracias, señor presidente. Doamna Sanchez Caldentei, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, după uh, tragediile uh, petrecute acolo, doamna uh, comisar Mogherini și domnul comisar de Hucht au cerut uh, Mm, firmelor europene să promoveze standarde mai bune de securitate în Bangladesh în urma incendiului uh, petrecut acolo. Au murit mai bine de o mie de persoane în urma unui incendiu unei fabrici care mm, colaborează cu firmele europene și dumneavoastră ați cerut să se îndeplinească niște recomandări care depind de voința acelor firme. <clears throat> Asta ca și cum pui lupul paznic la oi. Putem să tot vorbim de responsabilitate socială, corporatistă, dar uh, firme ca Benetton și nu numai, uh, pur și simplu nu răscumpără victimele și atunci trebuie să schimbăm legea. E nevoie urgentul de un mecanism obligatoriu ca această răspundere să fie formală și pedepsibilă civilmente și penalmente uh, a, s-a demarat uh, o procedură la ONU, deși Uniunea Europeană a vrut să blocheze procesul. În octombrie se va reuni un grup de lucru la ONU și Uniunea Europeană trebuie să fie parte a schimbării și nu un obstacol, că avem multe răspunderi în situația de omului din Bangladesh. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lambert, un minut și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Lambert. Vreau să vă spun că vorbesc aici în numele Uh, de, în funcția mea de uh, șefa delegației cu Asia de Sud, care include aici și Bangladeshul. Așa cum s-a mai spus, foarte mulți, uh, multe persoane din Bangladesh sunt foarte membre că pot să trăiască printre multe religii, multe comunități. Și am observat o escaladare graduală de la cei care spun că fac parte din Al-Qaeda sau din statul islamic o escaladare așadar în acțiuni de atac uh, de la persoane care, de la comercianți, la homosexuali sau ultima victimă, un călugăr sau uh, lup, uh, soția unui ofițer de poliție antiteror. Este timpul să se transmită un semnal puternic din partea guvernului că societatea nu va fi împărțită suntem foarte bucuroși să vedem că 100.000 de, de clerici au uh, făcut o declarație despre pace care va fi publicată pe 18 iunie. O societate civilă puternică este esențială în acest proces. Pentru a putea să oferim rezistență de la bază în această comunitate mai degrabă decât să vedem uh, baza ca o problemă, cum face guvernul acum. Ar trebui să sprijinim activitatea activiștilor în domeniul drepturilor omului și să încercăm să facem uh, dreptate, pentru că prea mulți jurnaliști intră în închisoare. E nevoie de un sistem polițienesc și judiciar care funcționează eficient pentru ca oamenii să simtă că există egalitate în fața legii. După cum au spus și alții înainte, Situația este extrem de îngrijorătoare și trebuie să susținem guvernul în eforturile sale, să ne asigurăm însă și că acționează în interesul tuturor cetățenilor. Domnul Castaldo, un minut. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noi asistăm la o escaladare preocupantă în Bangladesh. Oare de ce? De ce o țară care de adesea se caracteriza de toler- prin toleranță, toleranță, mă scuzați, și sincretismul majorității musulmane, acum asistă la recrudescența violenței. Motivul e mai ales sărăcia Știm că multinaționalele europene exploatează, mai ales în agricultură, orezul, textilele, exploatează la uh, lucrătorii din Bangladesh și asta facilitează cumva activitatea Daesh, Al-Qaeda, a grupurilor extremiste care penetrează din ce în ce mai mult societatea civilă a Bangladeshului care a fost uh, pe vremuri era imun acestor, la aceste riscuri. Europa trebuie să ceară reforme, reforma sistemului judecătoresc, uh, polițienesc, trebuie să mm, pretindem uh, să se respecte libertatea presei, dar în primul și în primul rând trebuie să ne facă, să facem ordine la noi acasă. Stabilitatea economică socială a Bangladeshului e pilonul fundamental ca să prevenim, să preîntâmpinăm radicalizarea și terorismul. Noi pretindem acțiune coerentă și din, coerente și din partea multinaționalelor noastre. Să vă dăm Ruas un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, la uh, Rana Plaza au uh, fost ucise sute de persoane, 1500 de răniți, au avut Bangladeshul uh, este între timp al doilea exportator de uh, mărfuri textile pentru Uniunea Europeană. După această tragedie uh, s-a tras un semnal de alarmă pentru îmbunătățirea siguranței clădirilor și condițiilor de muncă, nu numai în această țară, ci și în alte țări. Pactul în acest sens a fost semnat acum trei ani Uh, Bangladeshul și-a respectat uh, uh, angajamentele și compromisul la care s-a ajuns, dar Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult. Guvernul de la Dhaka trebuie să respecte și Convenția 87 a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la zonele de liber schimb și trebuie să combată corupția, respectiv trebuie să accelereze ritmul investigațiilor și anchetelor în domeniu. Trebuie ca organizațiile internaționale, uh, Uniunea Europeană, să servească Bangladeshului ca model pentru, uh, pentru a îmbunătăți condițiile acolo și și în alte țări. Mulțumesc! Prego. Domnul Weidenholzer are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Bangladesh este foarte îngrijorătoare și uh, pericolul unui război civil nu mai este chiar atât de departe. Două tabere nu se pot reconcilia deja de mulți ani, ceea ce a dus la o paralizare a instituțiilor, violențele cresc și teroriștii statului islamic folosesc această situație. În această situație, activitatea celor care luptă pentru drepturile omului este esențială, însă ei sunt împiedicați uh, Organizațiile precum ODECA sunt întotdeauna amenințate și în continuare se omoară minoritățile religioase, cum s-a întâmplat la fel și în aprilie cu un activist LGBT, tot în Bangladesh. În continuare însă avem posibilitatea să oprim cercul vicios. Europa poate să joace un rol esențial aici. Vocea Europei contează în Bangladesh. Deci haideți să încercăm uh, să mai curmăm tendințele acestea. Mulțumesc, domnul măcar un minut, vă rog. Er Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, există motive foarte întemeiate să fim îngrijorați pentru Bangladesh, din cauza Bangladeshului, mai ales pentru că reprezentanții păturii media a societății sunt uh, atacați. Vorbim de jurnaliști, de activiști, de blogger. Islamiștii încearcă să pună piciorul în plac Uh, împotriva clerului liberal. Acum e foarte dificil să intervenim noi acolo, dar dacă Bangladeshul va derapa tot mai mult în direcția fanatismului religios, asta ar avea uh, urmări dramatice. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Bangladeshului. Noi preluăm cele mai multe textile de acolo. Avem multe inițiative de cooperare și uh, Bangladeshul profită și de inițiativa noastră totul în afară de arme. Dar după catastrofa, tragedia de la Rana Plaza, am încercat să instaurăm, să promovăm o cultură democratică și stabilitate politică. Mulțumesc, domnule președinte, ca membru al delegației pentru Asia de Sud-Est, spune domnul Man, împărtășesc îngrijorările colegilor mei. Zona este caracterizată de conflictul permanent între Avamlic și BMP. Există o rivalitate de insurmătată între uh, Eh, Sheikh Hasina, primul ministru și eh, prim-ministru anterior combaterea eh, religios, reprezentanților minorităților religioase, urmărirea blogărilor a depășit orice limită. Și procesul de rezolvare a acestor crime și atrocități este extrem de politizat. Trebuie să se reajungă la uh, statul de drept, la o libertate veritabilă a presei. Haideți să ne exercităm pârghile și influența astfel încât părțile beligerante să ajungă din nou la masa negocierilor și pentru ca oamenii să nu mai renunțe la încrederea lor în viitor. Doamna Arena, un minut. Mulțumesc. Situația drepturilor umane în Bangladesh e îngrijorătoare. Rapoartele ONG-urilor ne arată că e situația drept alarmantă. Autoritățile au responsabilitatea să uh, aplice drepturile fundamentale, drepturile omului, dar și noi avem responsabilitatea ca întreprinderile europene să respecte munca decentă și respectarea drepturilor omului, de asemenea, pentru că ele dau ordine în această țară, Bangladeshul. Sigur, ne-a indignat pe toți incendiu, dar ce am făcut ca să schimbăm lucrurile? N-am făcut mare lucru. Nu avem nicio inițiativă legislativă, nici din partea Comisiei, nici din partea Consiliului, care ar permite garantarea drepturilor omului de câte aceste întreprinderi. Nu avem nicio inițiativă de reglementare ce privește uh, despăgubirile din partea întreprinderilor, nicio inițiativă parlamentară ca aceste întreprinderi să-și asume întreprinderea. Vorbim uh, foarte mult de crime politice și e important, dar cred că trebuie să punem pe ordinea de zi crimele economice și aici avem posibilitatea să decidem. Mulțumesc! Mulțumesc domnul Belder, vă rog un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, dacă am fi creștini în Bangladesh sau parte din altă minoritate religioasă, atunci acum ar trebui să ne fie frică pentru viața noastră. Având în vedere atacurile din partea și violențele din partea islamiștilor care au crescut în ultimele luni. Libertatea de culte, care este garantată acolo, nu este de fapt pusă în aplicare. Am vorbit cu mai multe persoane de acolo și se spune oficial că creștinii au voie să-și exercite religia, să-și să o practice, însă, de fapt, discriminarea e la ordinea zilei. Drepturile minorităților nu sunt respectate. Iar în mass media, creștinii sunt întotdeauna cei care sunt prost văzuți. Salafiștii și organizațiile teroriste precum uh, statul islamic și Al-Qaeda sunt active pe teren. 800 de mii de euro am finanțat ONG-urile anul trecut. Ce am făcut pentru minoritățile religioase? Poate cumva Consiliul în persoana ministrului să ne dea câteva informații? Mulțumesc. Un minut, domnul Cucan. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, dragi colegi, sunt profund îngrijorat de violența fără precedent exercitată împotriva reprezentanților diferitelor minorități religioase, activiștilor eh, civici, blogărilor. Se pare că nu se întrevede o sfârșit al șirului de vești tragice. Toată lumea care se opune viziunilor mainstream, oricine care uh, se opune limitării libertății de expresie poate fi victimă. Trebuie ca autoritățile să investigheze aceste crime odioase și, uh, și trebuie să asigure cetățenii că libertățile lor sunt apărate, că statul de drept funcționează. Altminteri se dă un cec în alb pentru cei cu comportament radical și se periclitează însă stabilitatea Bangladeshului cu posibile implicații uh, pentru întreaga regiune de sud-est a Asiei. Mulțumesc, doamna Ana Gomes, un minut. Nazrin, Sakharov 1994. Mulțumesc. Uh, în 94 am decernat premiul Saharov persoane din Bangladesh și atunci deja se denunța cu acea ocazie radicalizarea societății. Acea persoană nu se poate reîntoarce în țara sa pentru că e amenințată cu moartea și se repetă iar, iată, cazuri de asasinate brutale, inclusiv din motive religioase discriminări de tot felul, cetățenii străini sunt asasinați fără a se face nicio anchetă ca să fie prinși responsabili. Uh, sunt uh, din ce în ce mai multe cazuri de abuzuri din partea autorităților noi avem un acord de cooperare cu Bangladeshul și după tragedia incendiului e inadmisibil să lăsăm în planul 2 drepturile omului. Autoritățile europene trebuie să abordeze guvernul din Bangladesh și să-i spună că nu e admisibil ca grupări teroriste ca Daesh sau Al-Qaeda să nu fie combătute pe când uh, este persecutată opoziția. Mulțumesc. Întrerupem două minute, spune președintele. Avem o problemă tehnică. Vă mulțumesc, vom reveni imediat. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego un minut. Reluăm, domnul Bashir, vă rog un minut. Onorevole Bashir, uh, minister. Domnule președinte, domnule ministru, în mod tragic pentru oamenii din Bangladesh, omucidele barbarice din această țară Eh, continuă lanțul istoriei eh, îndelungi de instabilitate politică din această țară. Sigur, nu trebuie să ne eh, băgăm în afacerile suverane ale unor țări, dar trebuie să condamnăm violența și în același timp să promovăm dialogul politic. Singura cale viabilă pentru Bangladesh de a reveni pe un făgaș normal este să ca împreună cu partidele politice să da dovadă de eh, leadership. Nu putem ignora efectul toxic al eh, manevrelor electorale ale eh, coaliției guvernamentale, care a creat o mare încred- neîncredere politică și care nu a făcut decât să toarne gaz pe focul actelor de violență. Pe de altă parte, opoziția ar face bine să se distanțeze de grupurile extremiste și ar trebui să elaboreze politici și strategii viabile pentru țara. Și așadar, um, posibil, singura cale de a ieși din acest impas posibil ar fi organizarea unor noi alegeri anticipate. Mulțumesc. Un minut. Panzeriu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Bangladesh are toate simptomele de sănătate foarte precară în ceea ce privește libertatea și o lipsă de destrămare a țării. Toate violențele împotriva activiștilor arată cât de gravă este situația. Cred că nu putem să întoarcem spatele și să ne facem că nu vedem. Guvernul face prea puține și trebuie să subliniem acest lucru pentru că există riscul ca să se acopere, de fapt, acțiunile criminale din partea grupurilor extremiste. Ar fi foarte bine dacă Uniunea Europeană, dincolo de retorică, să facă și presiunea necesară pentru ca autoritățile din Bangladesh să intervină cu mai multă hotărâre. Iar uh, noi trebuie să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Eu vreau să vă amintesc aici poziția Parlamentului European în noiembrie anul trecut, uh, și vreau să vă cer să se facă tot posibilul pentru ca să se termine cu violențele și intimidările față de activiștii drepturilor omului și să se pună în centru, chiar și în Bangladesh, uh, problema drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Panțeri, domnul Zahradil, un minut, vă rog. Ce? Nu este în sală. Atunci trecem mai departe la domnul Iongerius. Vă rog. Un minut, doamna. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Cred că, cred că aveți dreptate. Drepturile sociale și economice fac și ele parte în drepturile omului. Și pe acest aspect vreau să concentrez. asupra acestui aspect îmi voi concentra intervenția. Iată, de trei ani s-a întâmplat catastrofa de la Rana Plaza și între timp nu s-a schimbat mare lucru, din păcate. Erau multe de făcut. De exemplu, s-ar fi putut permite sindicatelor să se implice ca să îmbunătățească situația, dar guvernul nu cooperează cu acestea. Apoi, legislația muncii în Bangladesh. Acolo există uh, prevederi care permit angajatorilor să intimideze salariații, să-i uh, concedieze, ba chiar să-i maltrateze, din păcate, câteodată. Și apoi există acele zone de prelucrare a exporturilor care nu sunt, uh, cărora nu li se aplică legislația națională a muncii. Trebuie să înceteze această situație. E vorba de bărbați și femei care uh, fac hainele cu care ne îmbrăcăm noi și trebuie să aibă un loc de muncă și o viață demnă. Mulțumesc! Mulțumesc! La Catch de AI, uh, intervențiile spontane sunt trei intervenții. Domnul Șogor, vă rog un minut. Nu ce? Pare că nu e în sală. Atunci, domnul Marias, vă rog. Domnule președinte, Domnule președinte, după cum s-a mai spus astăzi, situația din Bangladesh uh, este uh, explozivă. Încălcări ale drepturilor omului, nu doar pentru creștini, dar și pentru alte minorități uh, religioase sunt la ordinea de zilei. Eh, opresiunile sunt eh, curente, cotidiene, islamiștii atacă jurnaliștii, blogării. În termen social, după cum eh, s-a spus, există o violare sistematică a drepturilor și libertăților cetățenilor. Nu există uh, Uh, condiții și garanții pentru funcționarea unui stat de drept. Uh, Bangladeshul este un partener important al uh, Europei și exporturile de textile pentru Uniunea Europeană sunt parte importantă a economiei din Bangladesh. De aceea, cred că putem să ne permitem să exercităm presiunea asupra Bangladeshului pentru ca să-și onoreze obligațiile în ce privește obliga- democrația și statul de drept. Ah, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În intervenția mea aș dori să vorbesc despre situația foarte periculoasă în care se găsește un număr foarte mare de salariați în domeniul textilelor. 20.000 de locuitori depind de acest venit, 400 de fabrici au foarte mulți angajați în condiții extrem de proaste. Deci, fapt, lucrătorii din Bangladesh sunt cei mai prost uh, plătiți din lume. Ei, prin salariu, nu pot nici măcar să își acopere nevoile primare de bază zilnice. Iar uh, aceștia lucrează pentru companii transnaționale care, de fapt, au transferat riscurile pe umerii salariaților, care lucrează în condiții foarte periculoase. Există incendii, uh, clădiri care se dărâmă peste ei și sper ca doamna înalt reprezentant uh, să negocieze cu Bangladeshul și să pună accentul pe rolul sindicatelor și aceasta pentru a opri situația inacceptabilă. Are revenit domnul Șogor, un minut. Thank you. Mulțumesc. Bangladeshul pare să fie pe un curs care se depărtează de democrație și merge spre insecuritate. Primul ministru, doamna Sheikh Hasina, pase, pare determinată să distrugă opoziția, BNP-ul. Uh, aceasta este o continuare a cursului autoritar care dorește să elimine orice opoziție în rândul partidelor politice și care nu poate garanta o integritate a alegerilor Eh, mai mulți eh, eh, extremiști islamiști au țintit spre minorități, activiști și intelectuali. Nimic nu a fost făcut pentru a pedepsi aceste crime. În schimb, în numele creșterii securității la nivel național, blogării și intelectuali au fost atacați și mai mult. China, India și Statele Unite nu au uh, sunat niciun semnal de alarmă, de aceea UE trebuie să exercite presiune asupra guvernului Bangladeshi pentru a respecta drepturile fundamentale și democrația pentru a asigura alegeri corecte. Mulțumesc. Vă rog, domnule ministru Kunders, aveți cuvântul în încheiere. Eh, grazie Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi ca și eu să mă alătur acelor deputați care spun că sunt din calea afară de uh, supărați și infuriați de uh, acea crimă odioasă prin care un preot hindus a fost pur și simplu tăiat în bucăți astăzi. Uh, Ehm, este foarte important ca cei responsabili de această atrocitate să fie aduși în fața justiției și judecați. Acum ehm, mai vreau să ehm, fac și alte câteva observații vis-a-vis -vis de dezbaterea pe care am avut-o. Noi suntem conștienți că Bangladeshul este o țară foarte complexă, dificilă și vulnerabilă din punct de vedere al climei și al mediului. Este o țară extrem de expusă este și țara cu cea mai mare densitate a populației. Nu trebuie de aceea să nu să ignorăm uh, progresele uh, care s-au făcut în direcția uh, dezvoltării durabile. Chiar și în domeniul societății civile am putut constata în ultimii ani îmbunătățiri semnificative. Aceste îmbunătățiri, evident că nu s-au întâmplat de sinele singure, ci au fost susținute de guvern. Alfabetizarea este aproape de 100%, a fost redusă sărăcirea, mortalitatea maternă a fost redusă cu 40%, sunt aspecte pozitive. Dar Consiliul este de acord cu dumneavoastră că trebuie să nu ignorăm nici evoluțiile negative opoziția democratică uh, are tot mai puțină marjă de manevră. Asta în paralel cu creșterea atacurilor teroriste împotriva minorităților religioase, împotriva creștinilor, chiar și împotriva poliției sau a străinilor care ajung acolo. Un, uh, un profesor străin a fost ucis recent, activiștii LGBTI, chiar soția unui uh, polițist antitero, călugări budiști au devenit ținte ale acestor atrocități există uh, așadar încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale, atât pentru individ, cât și pentru societatea civilă în ansamblu. Asta vă îngrijorează nu numai pe dumneavoastră, ci ne îngrijorează și pe noi. Trebuie să spun că putem face câte declarații dorim în acest sens, și uh, pot să vă arăt care au fost declarațiile pe care le-am făcut noi în ultimele luni. Dar nu este suficient și nu ajunge să facem declarații. După vorbe trebuie să urmeze și faptele și trebuie refăcută dreptatea și justiția în Bangladesh. Trebuie să vedem mai întâi ce se ascunde în spatele acestor uh, fapte Trebuie să vedem care este originea acestui extremist, extremism islamic și să-l combatem de la rădăcină. Și um, asta pentru că există tot mai mulți teroriști, tot mai multe activități teroriste. Guvernul din Bangladesh trebuie să facă mai mult pentru a recunoaște că există un fenomen de radicalizare și apoi trebuie să lupte împotriva acestuia, inclusiv împotriva ISIS. Vreau să vă spun și la câteva întrebări care au fost um, adresate. Dialogul în cadrul Națiunilor Unite este de importanță crucială. Este important ca în delegațiile noastre să uh, ne autosesizăm, de asemenea să ne autosesizăm și în relațiile și ședințele bilaterale pe care le avem în Consiliul de Cooperare cu ASEAN vin, despre, în legătură cu drepturile omului, trebuie să recunoaștem și să spunem activ că situația drepturilor omului este în continuă decădere, în special în ce privește grupurile cele mai vulnerabile din acest punct de vedere. Ați spus-o și dumneavoastră, poliția trebuie să facă mai mult din păcate este prea lentă și uneori are o reacție disproporționată am uh, asistat uh, la, recent la uh, violarea și apoi uciderea unei studente din Cumia este doar unul din zeci de exemple, din păcate. În legătură cu situația de, din Bangladesh, aș evidenția și un alt fapt. Pactul pentru durabilitate, sustenabilitate atât în Bangladesh cât și în alte țări trebuie să eh, fie consolidate și drepturile socioeconomice și rolul eh, sindicatelor de pildă. După tragedia de la fabrica Rana Plaza, toată lumea a fost afectată, consternată, dar asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Peste 1100 de oameni au murit, mai multe mii au Uh, fost rănite și ca urmate între UE, Statele Unite, OIM și Bangladesh a intervenit un pact uh, cu privire la condițiile de lucru în industria textilă. Dar acest pact nu este doar un pact pe hârtie, ci acum acest pact trebuie să fie pus în aplicare în activitatea din uh, teren companiile trebuie să-și asume răspunderea, astfel, ă, partea lor de răspundere pentru ca acest pact să funcționeze cu adevărat. Libertatea de asociere, libertatea ă, de a încheia și dreptul de a încheia contracte colective de muncă trebuie respectate. Clădirile, infrastructurile trebuie stabilizate, siguranța la locul de muncă trebuie consolidată și aici putem interveni împreună cu guvernul din Bangladesh în plus, eh, societățile eh, comerciale care activează acolo trebuie să eh, acționeze în mod responsabil. Mă refer aici la corporațiile din industria textilă. Eh, există 2 miliarde de dolari pentru responsabilizarea în acest domeniu. Este o sumă deloc neglijabilă. Deci recunoaștem că există progrese din partea Bangladeshului, dar, așa cum s-a spus foarte pertinent aici, guvernul eh, Bangladeshului trebuie să facă mai mult pentru întărirea rolului sindicatelor. Trebuie să există o inspecție eh, mai riguroasă și trebuie să existe un cadru de reglementare juridic Uh, foarte bine stabilit pentru zonele de liber schimb. Și aici uh, lucrătorii și reprezentanții lucrătorilor trebuie să fie ajutați. Uh, există un dialog cu Bangladeshul, există progrese, dar trebuie să ne asigurăm așadar că spațiul politic rămâne același că opoziția nu este restrânsă în exercitarea drepturilor sale. Guvernul este corresponsabil pentru situația care are loc acolo. Grupurile teroriste, partidele politice irresponsabile nu trebuie combătute și ajutorul pentru dezvoltare a UE de până la 960 de milioane trebuie să uh, ne ofere o pârghie pentru actualizarea programelor actuale care sunt în derulare. A fost uh, a, a, uh, formulată o întrebare în legătură cu posibilitatea și oportunitatea sancțiunilor împotriva Bangladeshului. Eu nu sunt un mare a, promotor al acestor sancțiuni. Cred că există trei posibilități de a proceda mai departe. Uh, trebuie să avem un dialog politic, un dialog pe uh, drepturile omului și trebuie să avem așa, acest pact pentru durabilitate, pact pentru sustenabilitate. Eu cred că aceste elemente sunt mult mai bune și mai eficace decât, uh, decât um, o politică a sancțiunilor, care nu cred că îmbunătățește situația drepturilor omului. Mulțumesc, domnule președinte. Veți rămâne alături de noi și la următoarea dezbatere. Acum...